Dear colleagues, uh, let us... Uh, Dragi colegi, haideți să continuăm. Continue by, or we should continue by item. Ar trebui să avem acum punctul 20, comunicările pre, președintelui Însă ținând cont de faptul că coordonatorii au luat multe decizii care implică nume, raportori, titlul de rapoarte, am decis că este mai bine să vă transmitem toate aceste decizii prin e-mail. Deci putem să trecem direct la punctul 21 de pe ordinea de zi. Prezentarea unui studiu al unității de valoare a impactului expus din cadrul Direcției Generale Servicii de Cercetare Parlamentară în uh, domeniul fuzionilor și divizorilor transfrontaliere. Această prezentare ne va fi ținută de uh, doamna dr. Emanuela Trulli, lector la Universitatea de Economie și Afaceri din Atena. Bine ați venit, doamna, la Comisia pentru Afaceri Juridice și vă dau cuvântul. Good afternoon. Bună ziua. După cum s-a menționat deja, o să vă țin o prezentare privind uh, fuziunile și divizările transfrontaliere. O să vă prezint o privire de ansamblu asupra cadrului juridic din Uniunea Europeană pe acest subiect. Acest Studiul prezintă o evaluare a implementării și a consecințelor până la aplicarea cadrului de legislativă europeană în domeniul fuziunilor și divizărilor transfrontaliere. O să încercăm să vedem care este situația actuală, status quo în ceea ce privește directiva privind divizările interne și CBND, adică fuziunile și divizările transfrontaliere, directiva privind aceste tipuri de fuziuni și divizări și o să începem cu analizarea acestei directive CBMD. Înaintea adoptării acestei directive, um, fuziunile transfrontaliere erau complexe, costisitoare sau chiar imposibile în anumite state membre și această directivă a armonizat uh, aceste fuziuni a societăților cu răspundere limitată în toate statele Uniunii Europene și a spațiului economic uh, european și introducerea acestei directive este considerată a fi una pozitivă din punctul de vedere al conținutului. A cerut tuturor, cere tuturor statelor membre ale Uniunii Europene să permită fuziunile transfrontaliere ale acestor companii să sporească securitatea juridică, care este deosebit de importantă pentru asemenea tranzacții complexe. Deci, în mod specific, CBMD a asigurat faptul că fuziunile transfrontaliere sunt mult mai eficace în toate statele membre, a fost sporită protejarea investitorilor și acționarilor minoritari, a adus la o mai bună protecție a angajaților, a facilitat uh, transferul sediului social a companiilor, a dus la câștiguri din punctul de vedere al eficienței atunci când un grup a fost reorganizat și a dus la economisiri ale costurilor în momentul în care au avut loc fuziuni transfrontaliere. Din punctul de vedere al eficacității acestui instrument. Cer scuze, trebuia să trec la o altă imagine. În ciuda multor aspecte pozitive, există în continuare obstacole în calea un potențialului maxim al acestei directive. Există probleme legate de domeniul de aplicare al acestei directive, faptul că sunt guvernate doar anumite tipuri de companii care pot fuziona și, în teme- și în, în, pe plan național, protecția uh, acționarilor, angajaților și există de asemenea obstacole procedurale. Obstacolele privind domeniul de aplicare al directivei, am spus că sunt uh, guvernate doar uh, anumite tipuri de companii și, conform articolului 1, aceasta se aplică doar fuziunii companiilor care sunt formate în temeiul uh, legislației naționale. Drept urmare, nu se aplică și uh, companiilor care au fost formate în exteriorul Uniunii Europene, dar și-au transferat uh, sediul social în Uniunea Europeană. Și există un al treilea obstacol legat de domeniul de aplicare, articolul 4.1, se permită fuziunea doar companiilor care pot fuziona și în într-un stat uh, membru anume. Anumite state membre au posibilitatea de a exclude, de a nu permite fuziunea unor companii, ceea ce reprezintă, desigur, un obstacol și pentru fuziunile transfrontaliere. Există și alte probleme legate de protejarea diferiților acționari. Există o divergență, o diferență foarte mare între statele membre când vine vorba de durata protecției oferite acționarilor, modelele, procedur- procedurile urmate, apoi există divergențe foarte mari pentru protecția acționarilor minoritari din punctul de vedere al evaluarea, din punctul de vedere al evaluării obiecțiilor, de limitările drepturilor de care se bucură acționarii, compensațiile, plățile făcute acestor acționari minoritari. Din punctul de vedere al, par- al participării angajaților, există tradiții foarte diferite între statele membre. Este prevăzută o soluție care poate funcționa în acest text al directivei, însă există unele elemente ambiguă care ar putea să fie clarificată mai mult. În ceea ce privește procedurile și obstacolele de natură practică, există dificultăți în comunicarea dintre autorități, nu există proceduri um, accelerate în anumite cazuri și există de asemenea sisteme diferite de de contabilitate În ceea ce privește divizările interne și divizările transfrontaliere, Directiva privind uh, divizările domestice se referă la divizările care sunt permise pe plan național, drept urmare, nu are o valoare prea mare în analiza noastră. Nu obligă statele membre să permită asemenea divizări, ci uh, se aplică acolo unde statele membre permit aceste uh, divizări. Uh, în ciuda unor uh, norme clare privind divizările transfrontaliere, anumite state membre au creat un mecanism care permite asemenea divizări transfrontaliere. Uneori s-a realizat acest lucru prin extinderea domeniului de aplicare a directivei privind fuziunile și divizările transfrontaliere și în alte țări legislația care permite divizările transfrontaliere există uh, Uh, în mod independent față de punerea în aplicare a CMB. CBMD. Însă în anumite state membre nu există deloc această posibilitate și, în general, există diferențe profunde între statele membre când vine vorba de divizările transfrontaliere. Deci, în ceea ce privește directiva privind divizările interne, elementul cheie este că se este limitată la divizările pe plan uh, intern în cadrul unui stat și aceasta este uh, principala problemă. În existența unei uh, proceduri structurate pentru divizările transfrontaliere reprezintă un obstacol major în uh, calea competitivității companiilor uh, europene și există multe obstacole în calea creării unui asemenea cadru armonizat european. Care ar fi însă posibilii pași de urmat pe viitor? Declarația Comisiei Europene din 2015 indică faptul că majoritatea părților inter- interesate susțin o armonizare sporită atât din punctul de vedere al fuziunilor, dar și al divizărilor transfrontaliere. Propunerea de codificare a Comisiei Europene incorporează într-un text unic, coerent, normele care există deja în CBMD și în directiva privind divizările interne. Și este vorba de un exercițiu pur de codificare care nu introduce noi norme privind facilitarea divizărilor transfrontaliere sau modificarea mecanismelor existente deja privind fuziunile transfrontaliere. Propunerile făcute privind protecția acționarilor se referă la următoarele trei opțiuni, o armonizare completă, o abordare a la carte și o abordare cu uh, diferite opțiuni deschise. Ar trebui să fie respectate cele mai bune practici care există între statele membre, în condițiile în care drepturile acționarilor minoritari și um, mecanismele de protejare a investitorilor ar trebui să fie um, armonizate. În a doua opțiune, statele membre ar putea să aleagă fie o protecție mai mare a acționarilor mobili, cât și sau o protecție mai mare a celor majoritari. Și statele membre ar putea să aleagă diferite opțiuni, ceea ce înseamnă că statele membre ar avea o libertate cât mai mare, însă uh, nu, însă totuși opțiunile din care ar putea să aleagă ar putea fi restrânse. În ceea ce privește concluziile studiului nostru, această directivă este un instrument uh, care a înregistrat un succes mare. Cu toate acestea, există în continuare dificultăți în transpunerea sa, care ar putea să fie rezolvate prin modificarea acestei directive, care să țină seama de extinderea domeniului de aplicare, incluzând toate entitățile amintite în articolul 54 în TFUE, o armonizare sporită a regulilor de protecție prin introducerea unui mecanism expost de protecție care să nu întârzie procedura, o armonizare sporită a, a acționarilor, incluzând uh, diferite a, uh, drept, drepturi de compensare, introducerea unor uh, excepții de la cererea de a raporta o fuziune atunci când acest lucru are rost armonizarea apoi uh, normelor contabile, simplificarea comunicării între autoritățile naționale și o aliniere a normelor privind uh, protecția lucrătorilor s-ar putea să fie fezabilă și utilă în același timp. În ceea ce privește divizările transfrontaliere, principala dificultate menționată deja se leagă de faptul că Directiva 82 se referă doar la divizările pe plan intern, pe plan național și că nu există un cadru european în acest moment. Situația actuală în care doar câteva state membre au introdus proceduri relevante, uh, ne permițând uh, în același timp uh, divizări transfrontaliere, nu, este, nu ne poate mulțumi, mai ales datorită importanței divizărilor transfrontali, transfrontaliere și ținând seama de uh, jurisprudența CEJ uh, privind uh, libertatea de a stabili, de a-și alege sediul social acestor companii. Deci am putea să propunem introducerea unei noi directive care să țină seama de conținutul CBMD și uh, membrii Parlamentului European ar putea, uh, ar putea să se implice în acest uh, proces prin, fie prin modificarea directivei privind fuziunile și divizările transfrontaliere, fie prin discutarea unei noi directive dedicate doar divizărilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezentare și acum dau cuvântul membrilor comisiei dacă au comentarii sau întrebări. Doamna Nibler. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și invitatei noastre pentru prezentarea sa. Poate reuși să dați puțină viață intervenției dumneavoastră teoretică. Aș dori să știu câte uh, fuziuni, câte divizări au loc în fiecare în Uniunea Europeană. Există unele state unde numărul acesta este mai mare sau mai redus. Și apoi, dacă există o, obstacole în calea fuziunilor, în calea uh, divizărilor, poate puteți să ne dați un exemplu concret. Când vor să fuzioneze două companii sau când o companie dorește să fie divizată, ce se întâmplă? Pentru că acest lucru ar fi foarte util, uh, mai ales atunci când urmează să discutăm despre modificarea unui text leg- legislativ. Deci, un exemplu, două exemple practice concrete care să ne ajute să înțelegem care sunt problemele. Ar fi deosebit de util pentru noi să înțelegem cum putem să îmbunătățim cadrul legislativ pe viitor. Mulțumesc. Domnul președinte, nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul. Deci, doamna Truli, nu știu dacă puteți să răspundeți la această întrebare. Dar dacă îmi permiteți, Întrebarea dumneavoastră se referă la situația înainte de CBMD sau de, se referă la situația actuală? Situația actuală. Deci, în raportul nostru există asemenea trimiteri, există numeroase exemple diferite, avem un studiu de caz, diferite exemple privind uh, diferite tipuri de obstacole în ceea ce privește domeniul de aplicare. Listăm mai multe exemple, fuziuni care sunt imposibile, cazuri care nu sunt uh, guvernate de actualul domeniu de aplicare al CBMD. Din punctul de vedere al participării lucrătorilor există exemple și mă întreb dacă aveți vreun interes specific. Aș avea un, un exemplu, cazul 45. Este vorba de, de normele contabile din uh, Germania și, Rom- și România. O companie germană și o companie română care doresc să fuzioneze. Uh, compania germană, un, una din uh, compania uh, deci există o discrepanță între datele în care au fost uh, înființate cele două companii și dacă compania germană ar, ar dori să fuzioneze cu compania română, ar exista o posibilitate datorită normelor contabile diferite și invers, dacă compania română ar dori să fuzioneze cu compania Uh, german ar trebui să-și schimbe normele contabile este un exemplu mic. Deci, în funcție de ce v-ar interesa în mod specific, nu aș dori să vă plictisesc prea mult, dar vă pot oferi o serie de exemple. Mulțumesc! Nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc, doamna dr. Truli, pentru prezentare. Următorul punct de pe ordinea de zi este dintr-un anumit punct de vedere similar examinarea proiectului de raport privind fuziunile și divizările transfrontaliere. Și dau cuvântul raportorului, domnului Grazie, președinte. Ringrazio uh, Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc doamnei Trulli pentru studiul său. Încă nu l-am citit cu foarte multă atenție, dar se pare că se desprind uh, din acest studiu mai, mai multe idei pe care le și împărtășesc prin propunerile mele deci în raport. E vorba de consecințe ale directivei actuale, care, bineînțeles, a avut și părți bune. Ea facilitând multe tranzacții transfrontaliere și operațiuni uh, transfrontaliere, a scăzut costul acestora și a uh, pus în permanență mișcare cei mai buni în dreptul societăților. Bineînțeles că există și probleme legate de recursurile în justiție și alte aspecte mai negative care apar de altfel și în studiu, mai ales în legătură cu fuziunile și mai ales din cauza faptului că lipsește o directivă specifică numai pentru uh, divizări și scisiuni ale firmelor. În acest sens, este important să avem și noi un raport cât mai larg împărtășit și, bineînțeles, statele membre sunt cele care trebuie să ofere Comisiei Europene idei în acest sens, să ofere Comisiei Executive idei în acest sens pentru ca să să introducă acele modificări necesare după cei 10 ani de experimente, având în vedere evoluția pieței, având în vedere evoluția pieței muncii, având în vedere schimbările din societate, dar și în ce privește modul în care uh, sunt angajați astăzi uh, oamenii în aceste firme. Avem aici o propunere pe care eu o fac, dar aș dori ca toată lumea să contribuie la acest exercițiu, să contribuie la acest raport. Și, de fapt, aici există două aspecte principale. Pe de o parte, revizuirile care se impun când vine vorba de fuziuni și apoi, bineînțeles, ne dorim o mai mare uh, armonizare când vine vorba de standardele de procedură și drepturile Ehm, mai cu seamă actorilor minoritari, minoritari și, bineînțeles, printre altele, și drepturile lucrătorilor, o simplificare a fuziunilor transfrontaliere prin aplicarea de formulare standard și prin noile practici de digitalizare, modernizarea normelor actuale, după cum urmează, gestiunea activelor și pasivelor și Uh, rapoartele de activitate, apoi începutul perioadei de funcționare, apoi transmiterea de informații privind uh, starea uh, firmei, apoi îmbunătățirea drepturilor părților minoritare, mai ales când e vorba de, de fuziuni și de consecințele acestora asupra părților minoritare și apoi, eventual, posibilitatea de a contesta uh, anumite operațiuni invocându-se rata de schimb. Apoi, procedurile accelerate care pot să aibă loc dacă există consens. Apoi, în ce privește legislația europeană în materie de drepturi ale lucrătorilor, trebuie adusă și aceasta uh, aliniată cu directiva de, fa- de față. Atunci când se transferă sediul din motive sociale, fiscale și așa mai departe. Și atunci lucrătorii sunt afectați. Apoi, uh, divizările. Mi-aș dori ca reforma comisiei care se preconizează să formuleze aceste aspecte care lipsesc din uh, directiva din 2005, astfel încât să se introducă eventual norme specifice care să poate să preia uh, elementele din uh, directiva referitoare la uh, tranzacțiile transfrontaliere, transfrontaliere, mai ales în ce privește normele și procedurile respective. Apoi, este clar că ne lipsește un catalog complet al tuturor tipurilor de fuziuni și divizări care există astăzi. Comisia Europeană a început un exercițiu de consultări publice pe marginea acestor uh, pe marginea acestei noi uh, directive, această consultare a început în 2015. Vom vedea rezultatele respective. Dacă colegii sunt de acord, mi-aș propune să ajungem cu raportul uh, în plenar înainte de vacanța de vară. Cât privește amendamentele, aș dori să puteți să le depuneți până pe 17 februarie, iar discuțiile privitoare la amendamentele de compromis cu colegii noștri de la Iuri să aibă loc până la începutul lui mai și încă o dată mi-aș dori să mergem la plenară cu raportul înainte de concediul de vară. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Nu știu dacă membrii noștri ar dori să comenteze sau să pună întrebări. Domnul Radev? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, în primul rând vreau să-l felicit pe domnul Gaspara în ce privește raportul său referitor la fuziuni și divizări. Foarte important acesta pentru firmele care doresc să fie mobile pe piața unică. Facilitarea acestor operațiuni este importantă pentru firme, pentru întreprinderile europene pentru că, de exemplu, numărul de fuziuni de la intrarea în vigoare a directivei a crescut foarte mult. Asta este o dovadă de impact pozitiv. Însă, lucrurile trebuie lămurite în ce privește divizările. E nevoie de noi formulare tip aici și, bineînțeles, în format digital. Însă modificările acestea nu trebuie să se mărginească doar la fuziuni transfrontaliere. Cum vă spuneam, trebuie să ne preocupăm mai mult divizările transfrontaliere și, bineînțeles, uh, și alte uh, operațiuni în condițiile în care <clears throat> nu se urmărește evaziunea fiscală. Ele trebuie uh, încurajate, acest gen de mobilități. Oricum, armonizarea care se urmărește trebuie să fie una minimală. Bineînțeles că nu putem eluda chestiunea protecției lucrătorilor, însă având în vedere specificul legislațiilor naționale în acest domeniu, precum și faptul că acesta este un dosar politic sensibil, consider că acest uh, subiect nu trebuie să concentreze prea mult atenția în acest cadru. Ar fi bine ca această discuție să aibă loc în contextul unei reexaminări generale a condițiilor uh, și a protecției acordate lucrătorilor în Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. I do not see any other request for the... Nu știu dacă cineva mai vrea să ia cuvântul. Comisia? Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Noi uh, suntem pe cale de a ne finaliza programul de lucru și atunci Comisia și rezervă dreptul să nu ia cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult! Nu știu dacă domnul raportor vrea să mai adauge ceva. Vreau să mulțumesc uh, colegului Radev și să-i spun că tot ce înseamnă protecția lucrătorilor se Uh, referă la un proces mai amplu uh, și un exercițiu mai amplu de care este interesat Parlamentul nostru și asta din ultimii ani încoace. Vreau să întreb colegii și comisia dacă sunt de acord cu calendarul pe care l-am menționat, numai ce. I did not see any object... Nu am văzut pe nimeni să obiecteze nici de la secretariat uh, nimeni nu pare să fie în dezacord, deci se pare că totul e în regulă. Putem să încheiem acest punct de pe ordinea de zi și mergem la punctul 24, care este, vor, este referitor la interpretarea și implementarea acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare Uh, eu sunt raportor și pot să vă spun că pe 26 ianuarie 2017 grupul de lucru a, uh, a avut uh, cea de-a șasea ședință a sa. Principalele puncte de pe ordinea de zi au fost, în primul rând, un schimb de vederi cu domnul Marcus Winkler, Ehm, secretar general adjunct care se ocupă de grupul parlamentar eh, referitor la acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare, apoi un schimb de păreri în ce privește um, experiența diferitelor comisii când vine vorba de transparență și coordonare a procesului legislativ în cadrul acestui acord interinstituțional. Domnul Winkler a spus în cadrul acestui grup de lucru cum că deși, deși uh, acordul instituțional uh, întrunește sau răspunde multor uh, dintre nevoile Parlamentului nostru, există probleme în continuare, cum ar fi criteriile de delimitare între actele de delegate și cele de punere în aplicare, crearea unei baze de date comună în ce privește stadiul în care se găsesc diferitele dosare legisla legislative, Acolo, bineînțeles, Parlamentul dorind o mai mare transparență. El a insistat asupra faptului că cel mai important este să se găsească un echilibru propice între nevoia de transparență și protecția unei, <clears throat> unui cadru, unui perimetru care să permită un proces legislativ fluid. El a, a Apoi a mai uh, listat uh, o serie de inițiative care ar putea să favorizeze acest demers. De exemplu, replica pre- președintelui la ancheta ombudsmanului privitoare la transparența trilogurilor, um, baza de date comună, declarația comună privind programarea, semnată de către cele trei instituții, uh, conferințe de presă comune și negocierile care vor urma în ce privește registrul transparenței. <clears throat> Între altele, membrii au pus întrebări în legătură, de, în legătură cu durata uh, lucrărilor acestui grup de lucru al lui Winkler în ce privește implementarea aliatelor 34 din acordul interinstituțional, în ce privește dezvăluirea documentelor din trialoguri, în ce privește regula 69C, în ce privește apoi sau în ce, negocierile legate de acele criterii de delimitare, apoi privitor la mecanismele de raportare după fiecare trialog um, a studiilor sau a evaluărilor de impact în timpul trialogului, precum și în uh, ce privește rolul Parlamentului în promovarea transparenței. Grupul de lucru apoi audiată pe doamna Ford, președinte la IMCO, și apoi pe domnul Gualtieri, președinte la ICON, ca să depună mărturie în ceea ce privește nivelul de transparență în procesul legislativ, mai cu seamă. Doamna Ford a menționat care sunt acele instrumente care pot să confere standarde înalte de transparență în cadrul comisiei sale și <clears throat> și-a dorit ca să existe o mai bună transparență în relațiile Parlamentului cu celelalte instituții și în alte instituții, uh, făcând și o serie de propuneri concrete în acest sens. Printre altele, domnul Gualtieri a menționat uh, practici curente ale comisiei sale, și a lăudat noile prevederi din regulamentul de procedură care merg în aceeași direcție. Am mai menționat de asemenea eforturile care au fost depuse pentru a coordona calendarele și agentele dintre, între Consiliu <clears throat> și eh, împreună cu Consiliu și apoi a deplorat fapt, eh, faptul că există oarește asimetrie între eh, cele două brațe legitoare, Parlamentul fiind constant mai transparent decât Consiliul. <clears throat> Acum i aș da cuvântul doamnei Hautela, care a fost la această ședință a grupului de lucru. Aș dori să-i dau cuvântul, dar nu este prezentă, așa că dau cuvântul membrilor noștri dacă doresc să intervină. Dar eh, nu, se pare că nu.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 we can make a break and try and look at We have a uh, problem. Avem o problemă pentru că pentru cele două puncte, 25 și 26, domnul Anderson nu este în sală, el este raportor, iar la punctul 28 nici domnul Le Breton nu e prezent. Deci vă propun să facem o pauză scurtă ca să le permitem raportorilor și persoanelor vizate să sosească. Luăm 5 minute pauză. Okay, so we have Mr. Anderson among... Domnul Anderson a sosit, deci putem continua cu dezbaterea comună. Avem două puncte, 25 și 26 și aveți cuvântul. Mulțumesc. Parlamentul European a solicitat ratificarea rapidă a tratatului de la Marrakesh de mai multe ori. Avem acum un pachet legislativ care să permită transpunerea acestui tratat în legislația europeană și deci trebuie să permitem o cât mai bună punere în aplicare a acestui tratat. Acesta este rolul nostru al eurodeputaților, acesta este și rolul meu în calitate de raportor. Tratatul de la Marrakesh a fost negociat Uh, la nivelul celei mai uh, performante organizații privind proprietatea intelectuală din lume. Deci uh, nu avem timp acum prea mult să ne pierdem în amănunte de detaliu, pentru că este vorba de o excepție de copyright foarte îngustă în beneficiul anumitor categorii de Uh, de persoane pentru a pune capăt așa numitei uh, foamete uh, privind cititul. E vorba de persoanele nevăzătoare cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. E vorba de accesul la cultură, educare, formare și incluziune socială. Nu putem să mergem împotriva acestui curent. Uh, cu celelalte grupuri politice de la Parlament uh, suntem de acord cu o punere în aplicare cât mai rapidă a uh, tratatului de la Marrakesh. Avizele de la CULT, CONT și ocuparea de, Comisia de Ocupare, toate comisiile implicate s-au angajat să se asigure că această propunere a Comisiei este pusă în aplicare cât mai repede cu putință și eu mă angajez să țin acest, această promisiune. În ce privește Calendarul, uh, votul era stabilit pentru astăzi, însă am uh, acceptat ca votul să fie amânat cu o lună până la sfârșitul lunii februarie pentru a mai da ceva timp Comisiei de Cultură. Între timp, Comisiile PETI și de Ocupare și-au uh, adoptat avizele, ceea ce arată că acest document legislativ este foarte important. Dar e nevoie de o uh, implementare cât mai rapidă. Sperăm să putem uh, să menținem votul în februarie pentru că majoritatea colegilor de la Parlament își doresc acest lucru. Există cam 100 de amendamente, aproximativ 100 uh, de amendamente la comisia noastră de afaceri juridice, le-am citit pe toate și vă pot uh, spune că cred că vom reuși să ajungem la amendamente de uh, compromis de calitate. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Aș dori să știu dacă Alți uh, colegi uh, doresc să ia cuvântul. Domnul Negrescu. Briefly, also the. foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc și eu domnului raportor pentru cooperarea pe acest subiect. Cred că raportul ar trebui într-adevăr să fie votat cât mai repede cu putință, trebuie să menținem uh, data votului, pentru că e un raport uh, foarte important uh, care permită persoanelor nevăzătoare și cu deficiențe de vedere să beneficieze de drepturi. Sperăm că vom ajunge la un acord și sperăm și că Consiliul va ține cont de avizul Parlamentului și al Comisiei cu, pri- al Comisiei cu privire la acest dosar important. Uh, Mulțumim. Nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt. Sunt sigur că toți cei prezenți în sală împărtășesc uh, părerea domnului Negrescu. Aș dori să știu dacă comisia dorește să spună ceva. Thank you very much, Chair, and, uh, I mean, <laughs> we Mulțumesc, domnule președinte. Ieri, uh, cu ocazia audierii, am avut uh, ocazia să vă prezentăm poziția noastră, deci uh, nu doream decât să vă spun că Comisia salută abordarea uh, propusă de către Parlament, de către Parlament. Sperăm să cooperăm foarte strâns pentru a obține o adoptare cât mai rapidă și fără probleme a acestor două propuneri legislative. Pe ansamblu, credem că și Consiliul împărtășește uh, poziția noastră, respectiv că e important să avem un uh, rezultat pozitiv uh, cât mai repede cu putință. Deci salutăm tot uh, ce a făcut raportorul până acum și așteptăm următoarea etapă în acest dosar. Mulțumim! Mulțumesc! Președinția sunt sigur că a observat importanța pe care comisia noastră o acordă acestor două dosare. Doriți să interveniți? Nu? Bun. Atunci, având în vedere că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, chiar dacă avem mai mult timp la dispoziție, putem să finalizăm aceste două puncte de până de zi. Ne mai rămâne încă unul. Domnul raportor, domnul Le Breton, sosește. Se pare că va sosi cam în 5 minute. Deci, haideți să-i dăm ocazia să sosească uh, și să se exprime în minunata limba lui Molière. Dear colleagues, we may continue. Dragi colegi, putem continua cu punctul 28. E vorba de examinarea proiectului de aviz cu privire la protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Are cuvântul domnul raportor, domnule Breton. Mulțumesc, domnule președinte. Obiectul acestui text vizează o propunere a Comisiei de modificare a regulamentului antidumping 1036 și regulamentul antisubvenții 1037. Într-adevăr, protocolul de aderare al Chinei la OMC a expirat în decembrie 2016 și deci trebuie să uh, ne adaptăm la această nouă situație, având în vedere că probabil că uh, China va primi uh, în curând statutul de economie de piață. Până acum, dacă trebuia să vedem dacă există riscul uh, unui produs uh, care face obiectul unei subvenții, se făcea uh, prețul unui produs exportat de către China în Europeană cu prețul unui produs exportat într-o altă țară, precum Brazilia. Și în urma acestei comparații se puteau stabili taxe vamale, dacă se considera că e necesar. Uh, acest sistem, uh, având în vedere aderarea Chinei la OMC, nu mai poate fi menținut și deci Comisia a propus un nou sistem care ar uh, viza uh, întocmirea unor studii pe uh, domenii pentru a stabili prețurile din China, pentru a vedea dacă e necesar să continuăm sistemul anterior, deci cu taxe vamale, uh, în cazul în care se constată că există distorsionări importante ale pieței. E o propunere care nu e pe gustul sau pe placul companiilor europene și care uh, suscită foarte multe uh, temeri pentru că sarcina probei uh, apasă, deci e pe umerii europenilor. Ori ar trebui totuși ca China să dovedească că nu face dumping și nu întreprinderile europene. Deci, uh, iată de ce uh, acest sistem care nu protejează suficient uh, de bine protecția europeană ar trebui să fie respins de către comisia noastră. Deci invit colegii să respingă această propunere a comisiei. Mulțumesc, domnul Buda. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu chiar eram curios să ascult opinia domnului Breton de ce dorește respingerea acestei uh, propunere venite um, din partea Comisiei, deoarece eu cred că suntem uh, obligați de actualele condiții, să spun așa, um, dacă vreți, uh, ale momentului, să încercăm să ne protejăm cât se poate de mult economia la nivelul Uniunii Europene. Vedem deja că Statele Unite ale Americii au început să facă aceste, aceste lucruri și um, Uniunea Europeană trebuie să reacționeze urgent în această direcție pentru că știm cu toții cât de importante sunt uh, uh, exporturile, uh, importurile și cât de mult poate să ne afecteze niște importuri în Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce înseamnă existența locurilor de muncă. Eu aș merge pe acceptarea, pe, sau suntem de acord cu propunerea Comisiei. Eu cred că aceste instrumente pe care Comisia le are în vedere sunt instrumente care îi permit să aibă o abordare rațională, să aibă o abordare eficientă, astfel încât să poată proteja interesele Uniunii uh, Europene, așa cum am spus, în fața unui dumping care poate să fie practicat la un moment dat de alte state care nu sunt membre uh, ale Uniunii Europene. Repet, uh, situația din momentul de față ne obligă să fim extrem de precauți și în același timp extrem de eficienți în această direcție, pentru că altfel ne putem trezi că rămânem în afara jocului. Mulțumesc! Mulțumim. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. În mod normal, aș cere reprezentanților comisiei să ia cuvântul, dar comisia nu este reprezentată în sală. Deci, aș dori să notați faptul că termenul pentru amendamente a fost stabilit în 6 februarie la ora 18. E o zi de luni. Se pare că nu există obiecții uh, împotriva acestui termen de depunere a amendamentelor. Nu știu dacă domnul raportor dorește să reacționeze la intervenția domnului Buda și după aceea încheiem acest punct de pe de zi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Buda pentru că și-a exprimat uh, punctul de vedere. Uh, suntem de acord uh, cu raționamentul său, dar într-adevăr trebuie să protejăm economia europeană împotriva unui dumping din exterior. Însă nu avem aceeași abordare Uh, nu împărtășim soluțiile care trebuie uh, adoptate. Eu vă propun să respingem propunerea Comisiei, nu pentru că propunerea ar fi proastă, ci pentru că este insuficientă. Eu cred că am putea avea măsuri și mai protectoare. Iată ce mă motivează pe mine nu avem o diferență de fond, ci o diferență de uh, nivel de, de, de apreciere, de nuanțare. Domnul Buda. Domnule președinte, profit de faptul că <laughs> avem, uh, avem puțin timp. Ne-am mai fost în situația în care <coughs> uh, am mai avut parte de propuneri insuficient de bine fundamentate, insuficient de bine argumentate din partea Comisiei, însă eu nu cred că soluția este aceea de respingere, ci din potrivă, de amendare a acestor propuneri, astfel încât ele să vină, dacă vreți, uh, în spiritul a ceea ce ne dorim noi uh, să se obțină, adică să realizăm într-adevăr o protecție uh, a intereselor economice în interiorul Uniunii Europene. Pentru că altfel, dacă noi respingem această propunere, va merge la Comisie, se va întârzia foarte mult și încă o dată subliniez să ne uităm puțin ce se întâmplă în jurul nostru în lume și să vedem că este nevoie de o acțiune urgentă din partea noastră. Mulțumesc. De soluția este de amendare și nu de respingere. E eh bine, Ar acceptă cu mare nerăbdare amendamentele dumneavoastră în această situație. Mulțumim. Încheiem și acest punct de pe de zi. Mai doream doar să spun la ultimul punct pentru ședința de astăzi e că următoarea reuniune va avea loc la Bruxelles în 28 februarie de la 15 la 18.30. Mulțumesc tuturor pentru participare. La revedere!